Session. Înainte de a începe sesiunea de vot, trebuie să fac două anunțuri și aș dori să beneficiez atenția dumneavoastră. Primul anunț este legat de cutremurul care a avut loc în Taiwan. La deschiderea acestei plenare ne îndreptăm gândurile către victimele puternicului cutremur care a avut loc ieri în Taiwan una dintre aceste victime încă nu au fost găsite. Victimelor, familiilor lor și lucrătorilor de urgență care încă lucrează fără oprire pentru a ajuta cât mai multe persoane să uh, fie puternici uh, în urmarea acestui dezastru natural. Al doilea anunț autoritățile competente